Domnule președinte, domnule președinte Barroso, domnilor și, domni, domnilor și domnilor eurodeputați, astăzi am sarcina de a face o trecere în revistă în legătură cu realizările președinției ungare. Situația noastră este ușoară, dat fiind că uh, Acum șase luni ați fost drăguți și m-ați invitat aici și am avut posibilitatea de a prezenta programul președinției ungare uh, care se regăsește în acest volum. Erau obiective concrete menționate acolo și acum, șase luni mai târziu, este ușor să vedem care sunt aceste obiective și ceea ce s-a înfăptuit. Dacă am face un rezumat al sarcinilor noastre, am putea spune că președinția ungară a reușit uh, complet să atingă obiectivele pe care și le-a propus. Aș vrea să mă prevalez de această ocazie pentru a mulțumi uh, Belgiei, care a fost președinția anterioară, a asigurat președinția anterioară și care a făcut o treabă excelentă, a pregătit foarte bine președinția noastră. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Buzek. În ianuarie am spus deja că doream să avem o președinție amabilă, dar pentru asta e nevoie întotdeauna de două părți și am beneficiat de cooperare și ne-am bucurat de, de uh, prietenia dumneavoastră, domnule președinte Busec. Uh, Aș dori să-i mulțumesc și președintelui Barroso, dat fiind că succesul unei uh, prezidenții uh, are nevoie și de susținerea Consiliului și vă mulțumesc, domnule Barroso, chiar și atunci când au fost probleme spinoase, am purtat discuții și consultări uh, profesionale. Aș dori să mulțumesc în general eurodeputaților, dar în mod special domnului Dol, și uh, eurodeputaților din grupul PPE. Președinția face eforturi pentru a-și delimita activitatea de președinție și activitățile care țin de politica internă. Însă acest lucru nu este întru totul posibil uh, tot timpul. De aceea avem nevoie de susținere. Și domnul Dol și grupul său ne-a permis să desfășurăm activitatea într-o atmosferă calmă. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Doamnelor și domnilor, vă amintiți cu siguranță că președinția ungară și-a stabilit drept obiective o Europa puternică și stabilă. Am fost întotdeauna convins că Europa trebuie să fie și mai puternică decât acum șase luni. Cu 10 sau 13 ani în urmă am participat pentru prima oară la o reuniune a Consiliului și atunci toate reuniunile erau foarte optimiste, obiectivele aveau un caracter dinamic, dinamismul caracteriza întreaga situație. Acum 13 ani vorbeam de reunificare, de stabilirea pieței interne, și am lucrat pentru a avea o monedă uh, comună. Se credea atunci că în 2010 Uniunea Europeană va putea fi regiunea cea mai dezvoltată din lume. Îmi amintesc personal uh, că uh, Uniunea Europeană nu se confrunta cu criză, nu era în defensivă, nu avea îndoiel, ci vedea foarte clar conturat viitorul și făcea toate eforturile în acest sens. Doamnelor și domnilor, uh, dragi eurodeputați, pentru a rezuma uh, activitatea președinției ungare, aș putea să vă spun că, după părerea mea, Uniunea Europeană este mai puternică decât cu șase luni în urmă. Ea este mai puternică și, totuși, Europa a primit uh, trei lovituri sub centură. Mă gândesc la criza profundă a zonei euro, tragedia nucleară din Japonia și provocarea pe care o reprezintă schimbările din Africa de Nord. Toate acestea au impus o reacție rapidă din partea președinției și Uniunea Europeană a fost în măsură să reacționeze rapid uh, fără să modifice totuși programul prevăzut pentru cele șase luni. Am spus că Europa este mai puternică decât acum șase luni și totuși vedem că cetățenii noștri nu au aceleași sentimente sau nu împărtășesc același punct de vedere. Și motivul este că, cu siguranță, noi, cei care lucrăm aici, în beneficiul Uniunii Europene, simțim că am făcut progrese foarte mari în ultimile șase luni, dar cetățenii uh, percep uh, uh, în primul rând uh, criza zonei euro și criza prin care trece Grecia. Trebuie să consolidăm Fundația Uniunii Europene și atâta vreme cât nu găsim o soluție promițătoare pentru criza din Grecia și nu încercăm doar să câștigăm câteva luni sau câteva săptămâni, nu putem să proiectăm imaginea unei comunități puternice. De aceea vă încurajez să găsim o soluție rapidă. <clears throat> Totuși, doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană este mai puternică decât acum șase luni pentru că are măsuri care sunt necesare pentru a preveni crizele. Cu șase luni în urmă nu dispunea de aceste instrumente. Am lansat semestrul european an a fost o mare provocare pentru președinția ungară și putem să spunem cetățenilor că în acest moment dispunem de instrumentele care ne permit Uh, să gestionăm situația prin care trece moneda euro. Uh, trebuie să menționez și pachetul 6, uh, care este gata în măsură de 95% și dacă reușim să perfectăm totul, atunci instrumentele pentru combaterea crizei vor exista. Europa este mai puternică decât era pentru că dispune și de o strategie pentru romi. Este o strategie care nu exista anterior în Uniunea Europeană. Acest lucru nu este important numai din punct de vedere umanitar al drepturilor omului, deși acesta este un aspect important, însă este important pentru că o astfel de strategie ne permite să includem milioane de lucrători europeni pe piața muncii și astfel putem să ne întărim și din punct de vedere economic. Această strategie pentru romi nu se adresează numai provocării pe care o reprezintă această comunitate, ci uh, ea se ocupă și de resursele pe care această comunitate le reprezintă pentru Europa. Europa este mai puternică pentru că avem și al doilea program macroregional și anume strategia uh, privind Dunărea. Există opt state membre și sunt și state care nu sunt membre. Sunt state care cooperează însă. Avem uh, pregătirea intelectuală pentru ca acest program să fie un succes al comunității noastre. Uniunea Europeană este mai puternică decât acum șase luni și pentru că cu cinci ore înainte de finalul președinției ungare am reușit să închidem negocierile cu Croația această decizie nu se referă exclusiv la Croația, ci oferă o perspectivă promițătoare și pentru alte țări din Balcanii de Vest. Pe baza experiențelor noastre în regiune, am pregătit un memorandum În ceea ce vește extinderea către uh, Balcanii de vest, am uh, prezentat acest memorandum și vi l-am prezentat, domnule președinte. Suntem mai puternici și pentru că putem să ne menținem uh, frontierele, am luat măsurile necesare pentru a întări uh, frontierele și am făcut eforturi pentru a consolida și a aprofunda acordul Schengen. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă reamintesc că președinția are și responsabilitatea de a fi utilă și de a servi drept instrument în structura europeană și de a facilita cooperarea și de a gestiona posibilele conflicte între diferitele instituții. Aș dori să vă reamintesc că am reușit să facem și acest lucru. În ceea ce privește cooperarea Consiliului uh, și a Parlamentului, există mai multe dosare aflate în procedură de codecizie pe care am reușit să le ducem la bun sfârșit. Am hotărât uh, și cum să implicăm uh, Parlamentul în perspectivele financiare plurianuale și pentru a elimina tensiunile interinstituționale am făcut eforturi. Uh, m-am uh, întâlnit de 13 ori cu președintele Van Rompuy, am avut uh, discuții și negocieri și cu președintele Barroso, de normă am întâlnit cu președintele Buzek, toate acestea pentru a întări cooperarea interinstituțională. Pe durata președinției am vizitat fiecare prim-ministru și în negocieri bilaterale am încercat uh, să uh, pregătesc uh, luarea deciziilor. Dați-mi voi acum să îmi exprim speranța că Polonia, care urmează ca președinție, va consolida și mai mult imaginea Europei și sper că președinția ungară a fost o perioadă bună de pregătire pentru președinția poloneză. Și acum, dintr-un uh, punct de vedere istoric, dați-mi voie să închei spunând că președinția ungară cu sig- uh, probabil, dar președinția polonă cu siguranță vă vor convinge că uh, hotărârea pe care ați luat-o cu 10 ani în urmă și care a fost pusă în aplicare cu 7 ani în urmă și anume extinderea Uniunii Europene către Europa de Est a fost o hotărâre bună. Aceasta a consolidat și a diversificat plus că a adus un plus de fantezie în Uniunea Europeană, în comunitatea noastră. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, președintele, mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru această intervenție. Din câte știm, președinția ungară a venit într-un moment dificil pentru lume, pentru Uniunea Europeană. Ați menționat riscurile care au apărut uh, pe durata președinției și a fost uh, important să răspundem acestor provocări. De aceea am ascultat cu atâta atenție ceea ce ne-a spus. Acum vom purta o discuție pe această temă, însă aș dori să spun și eu că vă mulțumesc foarte mult pentru memorandumul pe care mi l-ați trimis și să mulțumesc uh, președinte, primul ministru. Uh, în acest memorandum sunt și câteva linii directoare cu privire la acțiunile în Europa de în Balcanii de Vest. Vreau să vă spun următorul lucru. Prim-ministru uh, Orban a vorbit de chestiunea Balcanilor ca o reunificare a Europei. Reunificarea Europei a avut loc în 2004 și acum nu trebuie decât să perfectăm acest proces de reunificare. A menționat și situația din țări individuale și a prezentat programul strategii pe care urmează să îl urmăm. Dați-mi voie să spun că Parlamentul European a susținut întotdeauna extinderea Uniunii Europene către Balcanii de Vest sigur după îndeplinirea criteriilor, pentru că îndeplinirea acestor criterii este extrem de importantă. Însă suntem de aceeași părere, domnule prim-ministru. Dau acum cuvântul președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. Mr. President. Domnule președinte, domnule prim-ministru, distinși membri ai Guvernului Maghiar, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, confruntându-ne cu circunstanțe extrem de dificile, Ungaria a știut să fie la înălțimea momentului și a livrat o președinție foarte eficientă a Consiliului. Uniunea Europeană este astăzi mai bine echipată să rezolve oportunitățile și problemele care stau în fața noastră. De aceea vreau să-i mulțumesc primului ministru Orban și întregii sale echipe pentru angajamentul și uh, eforturile lor. În timpul președinției maghiare a Consiliului, Uniunea Europeană a realizat primul semestru european, a încheiat negocierile cu Croația, a susținut mișcările democratice ale primăverii arabe, a aprobat noua strategie europeană pentru romi și a lansat noi strategii. Și acesta este un rezultat foarte bun. Vreau să subliniez deschiderea spre dialog cu Parlamentul European în ce privește cadrul financiar multianual viitor – Așa cum știți, în noiembrie anul trecut am sugerat să se lanseze un dialog și acest lucru s-a întâmplat în timpul președinției maghiare. Ne-am întâlnit de câteva ori, președintele Buzek, primul ministru Orban și eu însumi, pentru a schimba opinii înainte ca la comisie să fie aprobată propunerea pe care acum trebuie să o examinați. Este un buget pe care noi îl considerăm realist, dar ambițios și care investește în creșterea economică viitoare. Această practică a consultărilor între Parlament, Consiliu și Comisie a fost acum uh, încetățenită și primul ministru Tusk mi-a uh, confirmat faptul că și președinția poloneză va face același lucru. Dialogul este lansat, el ar trebui să continue și să dea rezultate. Uh, reflectăm uh, lecțiile învățate din criză în procesul de uh, creare a politicilor noastre pentru a crea instrumentele care să aducă Europa pe drumul său și să ne asigurăm că rămâne pe drumul său. Și asta nu e o realizare mică. În, într-un moment în care unele țări au tentația să se izoleze, am creat niște mecanisme de interdependență și am arătat că interdependența, mai ales pe problema economică, care este problema cheie, e foarte importantă, dar și pentru migrație. Dar să vorbim mai întâi de economie. Creșterea economică a fost în, uh, bună în timpul președinției maghiare și va rămâne bună și în timpul președinției poloneze și în, în uh, situația economică actuală uh, miza e foarte mare. 1,8% este cifra așteptată pentru Uniunea Europeană, dar uh, șomajul este inacceptabil de mare, mai ales printre tineri. Divergențele între statele membre sunt însă încă foarte mari și țări cum este Grecia se află într-o situație delicată. Asta înseamnă că pe viitor trebuie să discutăm despre viitorul uh, politicii noastre uh, sociale de piață, despre moneda noastră comună și despre rolul nostru în lume. Și de aceea propuneri legislative stricte în ce privește guvernanța economică sunt esențiale și vor avea consecințe mari pentru viitorul Uniunii noastre. Și după un maraton colegislativ, în fine, Uh, pachetul uh, uh, privind guvernanța economică aproape că este rezolvat și cer Consiliului și Parlamentului să facă un ultim efort și să livreze acest pachet bazându-se pe munca excelentă a raportorilor. Comisia va continua să facă eforturi pentru a uh, obține rezultate în domenii care sunt foarte importante pentru creșterea economică, de exemplu cele 12 acțiuni prioritate și Single Market Act Comisia se va asigura că toate propunerile noastre sunt făcute până la sfârșitul anului, sperând că ele vor putea fi aprobate de Parlament și de Consiliu până la sfârșitul lui 2012. Mă bucur să văd uh, fructele uh, eforturilor noastre, mai ales în domeniul uh, proprietății intelectuale, unde Comisia a transmis o strategie cuprinzătoare și mai ales uh, gândindu-mă că săptămâna trecută uh, s-au făcut pașii pentru crearea unui uh, patent european comun. Aceste discuții au durat zeci de ani și mm, președinția maghiară a avut un mare, o mare contribuție pentru a o sparge acest blocaj. Rezultatul va fi că vor scădea cu aproximativ 80% vor scădea costul patentelor în Europa, costul brevetelor de inventatori și cred că asta aduce o valoare economică foarte mare. Asta va încheia o situație inacceptabilă uh, care arăta că în Europa un brevet costa de 10 ori mai mult decât în Statele Unite și va fi un instrument de uh, creștere a competitivității uh, alături de alte instrumente de la nivel național. O altă problemă a fost migrația. Migrația este evident un subiect emoțional și Uniunea Europeană s-a confruntat cu situații dificile legate de evenimentele din sudul Mediteranei din această primăvară. Însă dați-mi voie să spun încă o dată că am acționat ca o Uniune pentru a apăra atât libertatea cât și securitatea. Este important că am întărit agenția Frontex printr-o nouă reglementare emisă acum două săptămâni am reușit să facem față situațiilor dificile legate de guvernanța sistemului uh, Schengen și de unele acțiuni ale statelor membre care puneau sub semnul întrebării principiile de bază ale Uniunii Europene, cum ar fi uh, libera circulație a persoanelor și spațiul european comun fără frontiere. Comisia va face propuneri concrete pentru un sistem european. Președintele întrerupe pe domnul președinte rugându-l să vorbească mai lent pentru a se putea interpreta. Spuneam că noi, Comisia, vom propune acum uh, măsuri concrete pentru un sistem european de monitorizare și evaluare, suplimentat și de un mecanism european de salvgardare. În ce privește problema azilului, Consiliul European a fost de acord că trebuie să uh, uh completăm sistemul nostru european comun privind azilul până în 2012 Propunerile Comisiei există în continuare și continui să cred că avem uh, capacitatea să încheiem acest uh, proiect. De asemenea, președinția maghiară a făcut un mare pas înainte pentru romi. Cadrul european al Comisiei Europene pentru integrarea uh, națională a romilor este susținut de Consiliu și ne va permite să încheiem Uh, o situație de excludere care durează de uh, sute de ani în domeniul educației, angajării, uh, sănătății și în alte domenii și salut robustețea și spiritul acestui acord. De asemenea, am făcut progrese excepționale în ce privește aderarea Croației. <clears throat> Negocierile s-au încheiat în mod formal săptămâna trecută și suntem nerăbdători să semnăm tratatul de aderare până la sfârșitul acestui an. În opinia Comisiei, Croația ar putea deveni membra Uniunii noastre până la 1 iulie 2013, cel de-al 28-lea membru. Am fost stricți, dar corecți și vom continua aceeași abordare până la momentul aderării. Cred că aderarea Croației nu va întări doar familia europeană, ci va contribui și la pacea, concilierea și stabilitatea Balcanilor de vest. Dați-mi voie să salut susținerea puternică pe care am primit-o în uh, administrarea acestui proces și în uh, spiritul practic și opinia practică a Ungariei și angajamentul său privind viitorul Balcanilor de Vest. Am definit și noua strategie care să conecteze, să protejeze și să uh, dezvolte în parteneriat cu șase dintre vecinii noștri uh, calitatea vieții a milioanelor de oameni care trăiesc în această regiune. Anul acesta a fost un an foarte important pentru politica de vecinătate a Uniunii Europene. Politica de vecinătate a Uniunii Europene este mai mult decât oricând uh, foarte importantă pe agenda noastră, <clears throat> pentru că nu am susținut doar politic uh, primăvara arabă, dar și pe teren, uh, prin măsuri umanitare concrete, și mai ales gândindu-ne la impactul direct al acestor evenimente pentru Uniunea Europeană și la nevoia de a dezvolta democrația și prosperitatea comună. În concluzie, dați-mi voie să spun, stimați membri, că trebuie să rămânem concentrați pe nevoia de a investi în viitorul nostru. Președinția maghiară a făcut acest lucru și strânsa colaborare cu noua președinție poloneză ne va ajuta pe toți va asigura continuitatea în activitatea Consiliului și ne va permite să avem uh, schimburi constructive cu Parlamentul European. În timpul acestor șase luni am, am reușit să facem să progreseze agenda europeană și sunt sigur că în următorul semestru ne vom putea baza pe aceste realizări pentru a obține succese importante pentru Uniunea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. În uh, numele PPE, domnul Joseph Dol. Domnule președinte, dragi colegi, președinția maghiară a Consiliului a arătat că uh, președinția uh, ciclică uh, joacă în continuare un rol important în sistemul nostru decizional. Trebuie constatate proiect, uh, progresele făcute pe câteva fronturi în ultimele șase luni. Progrese economice, începește guvernanța și succesul primului semestru european, apoi Fondul Politic Comun cu măsurile luate în domeniul coeziunii sociale, al politicii agricole comune, a securității alimentare, a pieței interne, a strategiei primei regiunea Dunării și, bineînțeles, politica energetică. În ce politica externă, aderarea Croației, dar și exprimarea solidarității noastre cu prietenii noștri japonezi și cu popoarele uh, din sudul Mediteranei. Dați-mi voie să vă împărtășesc, stimate Victor Orban, poziția grupului PPE pe majoritatea acestor puncte. Mai întâi vreau să mulțumesc președinției maghiare și în special ministrului afacerilor europene, fosta noastră colegă, doamna Eniko Gheri, pentru eforturile sale enorme uh, pentru a face să progreseze pachetul privind guvernanța și mai ales uh, cerințele Parlamentului privind metoda comunitară. În 90-95% uh, din cele noastre am primit răspuns uh, favorabil și regret că atitudinea unora nu ne-a permis să încheiem această săptămână așa cum era prevăzut. Pentru că, dragi colegi, fără guvernanță economică nu va exista un euro uh, stabil și fără un euro stabil șansele Europei de a câștiga bătălia creșterii economice, a creierii locurilor de muncă sunt aproape de zero. Aceasta este convingerea PPE. Domnule președinte al Consiliului, vreau de asemenea să subliniez progresele realizate din ianuarie încoace în ce privește politicile comune, politica de coeziune, uh, cu acordul din februarie privind întărirea acestui instrument în anii următori, fie că ar fi vorba de politica agricolă comună cu acordul obținut în martie privind liniile generale de reformă într-un context de creștere îngrijorătoare a prețului materiilor prime și uh, privind toate uh, provocările în domeniul siguranței alim, securității alimentare. Dacă e vorba de inovație sau de energie, teme strategice, de asemenea, Consiliul a uh, dedicat o reuniune întreagă uh, cu o lună înainte de strategia de la Fukushima. Uh, dacă ar fi iarăși vorba de piața internă, care este încă o dată consolidată, mulțumită Single Market Act. Pe toate aceste subiecte majore, președinția maghiară a progresat în ciuda unui mediu politic și economic dificil. Și aș adăuga un element important, ce anume politica privind romii, pe care dumneavoastră, domnule Orban, ați știut să reconciliați pe toți europenii și să propuneți acțiuni concrete. Vă mulțumesc în special pentru această inițiativă și aș încheia evocând progresele obținute în uh, domeniul uh, politicii externe. Am avut deja ocazia să salut progresele realizate de Croația în ultimele luni și Uh, datorită cărora cei 27 de membri i-au putut da unda verde să adere conform calendarului stabilit de domnul Orban în ianuarie. Această aderare este o veste bună pentru poporul croat, dar e o veste bună și pentru celelalte popoare din Balcani care vor putea conta pe o perspectivă europeană tangibilă. Evenimentele din sudul Mediteranei au dominat în mare măsură această președinție. Europa a știut să-și manifeste clar solidaritatea morală, dar și concret uh, Uh, solidaritate față de vecinii săi din sud și a știut să rezolve și problemele care au rezultat din valurile de migrație pe coastele italiene ale imigranților economici. De asemenea, pot să um, mă bucur că spațiul Schengen uh, se va deschide României și Bulgariei. Nu pentru că vrem să le facem în favoare, ci pentru că ele respectă regulile pe care trebuie să le respecte toți membrii Schengen. Asta arată că solidaritatea europeană Uh, este un lucru real și că eforturile sunt recompensate. Mulțumesc președinției maghiare, mult succes președinției uh, poloneze, vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum are cuvântul domnul vicepreședinte Hannes Svoboda în numele grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule comisar. Președinția ungară a avut două uh, obiective, două sarcini. Să încheie uh, dosarele în curs și, pe de altă parte, trebuie să aibă, să prezinte imaginea uh, Uniunii Europene în lume. În lume. În ceea ce privește primul aspect, domnule prim-ministru, trebuie să vă mulțumesc pentru că ați rezolvat foarte multe lucruri. Pentru mine, de exemplu, Croația a fost un dosar foarte important și problema romilor a fost foarte importantă. Totuși, eu aș dori să adaug câteva elemente critice în ceea ce privește Constituția și legislația mass, mass media din Ungaria. Parlamentul European a exprimat critici uh, importante. Știți foarte bine, domnule prim-ministru, că uh, scop, în Europa uh, în Europa politica internă este întotdeauna foarte importantă. Și uh, este foarte bine că Parlamentul European a criticat uh, legile pe care le-am uh, amintit eu. Noi a trebuit să criticăm acest lucru, mai ales pentru că, de fapt, Comisia a avut o atitudine uh, nu foarte severă. Comisia de la Veneția a criticat aspecte esențiale ale noii Constituții uh, maghiare și chiar și secretarul general al Națiunilor Unite a făcut acest lucru. Îmi uh, aduc aminte de ce s-a întâmplat în 1956. Uh, Eu eram uh, tânăr în momentul respectiv și mi-aduc aminte care au fost lucrurile importante în uh, Revol- Revoluția din 1956 din Ungaria. A fost vorba de libertate, de uh, principii și de valori europene care au rămas până în acest moment principii uh, europene. Și nu este vorba, domnule prim-ministru, de o critică a socialiștilor a, adresată guvernului uh, maghiar. Ați fost și dumneavoastră de, de față când chiar și uh, ministrul de externe a Statelor Unite, Hillary Clinton, a uh, criticat uh, aceste măsuri. Hillary Clinton a cerut să uh, fim precauți în continuare în ceea ce privește uh, păstrarea instituțiilor democratice. Este adevărat că aveți o majoritate de două treimi în Parlamentul Ungar și puteți să faceți cu această majoritate ce doriți. Însă este important întotdeauna și ce spun uh, vocile critice. Nu întotdeauna, uh, nu majoritatea de două treimi este singura care contează. Dumneavoastră ați mulțumit doar Partidului Popular uh, European în discursul dumneavoastră. Uh, și trebuie să spun că este pentru prima dată când văd acest lucru, când uh, un reprezentant al președinției Consiliului mulțumește doar propriului uh, partid, mulțumește familiei politice din care uh, provine. Eu mi-aș dori dacă uh, dumneavoastră vă apropiați mai mult mm. de valorile adevărate euro- europene. Ar fi important dacă într-adevăr vă asumați această responsabilitate, să spuneți că într-adevăr uh, acceptați pluralismul politic, libertatea mass media și acceptați uh, în același timp și uh, criticile care sunt exprimate. Majoritatea nu înseamnă că, nu, că trebuie să ignorați uh, vocile critice. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Domnule Svoboda. Cineva dorește să vă pună o întrebare. Este vorba de colegul Poselt. Dacă puteți, domnule Poselt, vă puteți pune întrebare. Domnule președinte, Ungaria cred că a avut o președinție uh, foarte bună și în același timp a adoptat, după părerea mea, o Constituție foarte uh, actuală. Și aș dori să-l întreb pe colegul uh, Svoboda Uh, dacă nu consideră că domnul Ban Ki-moon ar trebui să se preocupe uh, mai degrabă cu alte dictaturi care sunt reale în lume și nu neapărat cu ceea ce se întâmplă în Ungaria. Vă mulțumesc, domnul Svoboda. Domnule Posselt, în primul rând, domnul Ban Ki-moon a fost sprijinit nu doar de dictaturi când a fost uh, ales în funcția de secretar general Națiunilor Unite. Și eu am amintit aici și comisia de la Veneția. Și dacă este să vedem cine compune uh, această comisie, vedem foarte clar că este vorba de o compoziție foarte diversă. Până la urmă, democrația nu trebuie să se rezume la un singur uh, partid și acest lucru am dorit să-l exprim, uh, să-i explic domnului prim-ministru. Mulțumesc. Următorul vorbitor este Alexander Graf Lambsdorff. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al grupului meu politic, președinția ungară a avut unele succese foarte importante. A fost o perioadă foarte grea, ceea ce s-a întâmplat în Fukushima, ceea ce s-a întâmplat în nordul Africii și uh, trebuie să-i mulțumim domnului uh, Orban și ministrului de externe și ministrului responsabil cu afacerile europene pentru munca lor. În ceea ce privește politica economică, lucrurile realizate pentru stabiliz- uh, stabilizarea euroului sunt foarte bune, dar avem în uh, continuare alte lucruri pe care trebuie să le uh, îndeplinim. Punerea în aplicare a semestrului european este foarte importantă și coordonarea politicilor economice va fi foarte importantă dacă dorim să reducem datoriile statelor. Rămâne un punct însă deschis și dumneavoastră ați uh, amintit acest lucru. Pachetul referitor la guvernanța economică. Grupul nostru politic sprijină în continuare ideea de a avea un uh, pact uh, economic și o guvernanță economică puternic. Cred că a fost foarte bine să amânăm hotărârea pe mai târziu pentru a putea continua negocierile Joseph Doll a spus deja că avem nevoie de un pachet uh, uh, consolidat pentru a, putea, pentru a putea consolida moneda euro. Există alte aspecte politice uh, care, pe care le-ați încheiat cu succes. Aș putea să amintesc aici uh, Croația și așa cum a spus colegul Svoboda, acest lucru reprezintă un pas în, uh, în înainte pentru toată uh, regiunea. Acum, în ceea ce privește planul de eficiență energetică și acesta a înaintat foarte, foarte bine și, din uh, punctul nostru de vedere, uh, brevetul european va ajuta foarte mult întreprinderile mici și mijlocii din Europa. Domnule prim-ministru, când ne-am întâlnit în Budapesta, noi v-am spus că vom analiza în mod corect președinția dumneavoastră, dar uh, vom urmări cu atenție și ceea ce se întâmplă în țara dumneavoastră. Noi regretăm faptul că președinția dumneavoastră a fost umbrită de aceste controverse legate de legea mass media. Noi uh, ne-am dorit și am ajuns la anumite modificări acestei uh, legi. Din păcate, acestea nu se referă la uh, puncte esențiale din legea respectivă și sunt convins că această atenție a colegilor europeni este importantă pentru uh, ceilalți pentru a uh, merge înainte. Libertatea este uh, foarte importantă și aș dori să vă spun că peste un sfert de oră vame și își vor relua activitatea la granița dintre Danemarca și Germania și este un lucru despre care mi-aș fi dorit ca președinția ungară să ia poziție în contextul uh, discuției legate, legate de spațiul Schengen, ne-am fi dorit un, un uh, angajament mai puternic al președinției dumneavoastră. În mare, cred că președinția dumneavoastră s-a bucurat de, de succes, păcat că a fost umbrită de aceste lucruri. Vă mulțumesc, domnul președinte. Domnul copreședinte Daniel Combendit are cuvântul. Domnule președinte, domnule prim-ministru, recunosc faptul că uneori nu înțeleg uh, prea bine ce se spune. Ați spus aici că Europa este puternică, Europa poate acționa, Europa trebuie să acționeze, Europa trebuie să acționeze ca o forță și să se impună într-o situație politică și economică dificilă. Toată lumea a aplaudat. După aceea, mi se spune, în 1948 nu ar fi trebuit să tolerăm uh, dictate. În 56 uh, nu am tolerat dictatul de la Viena, de la uh, Moscova și a, nici azi nu o să ne supunem dictatului Bruselui. Cine a spus asta? Václav Klaus? Nu, Victor Orban. În martie, în martie anul acesta, în fața alegătorilor săi, publicului său. Și după aceea vă întreabă domnul Barroso de ce este prost primită Europa în aceste țări, pentru că există politicieni care aici vorbesc o limbă la Bruxelles sau la Strasburg și o altă limbă în, uh, atunci când sunt la ei în țară. Asta face rău Europei, asta degradează Europa și dumneavoastră sunteți unul dintre oamenii politici care degradați Europa, domnule Victor Orban. Pentru că lucrurile sunt foarte simple, foarte simple. Ați făcut și funcționarii dumneavoastră au făcut o treabă foarte bună. Asta este interesant. E aici un caz de schizofrenie generalizată și, în plus, de uh, un uh, naționalism cinic incredibil. Cu alte cuvinte, Ungaria uh, distruge tot ceea ce face bun la Strasburg și la Bruxelles. Poate că nu considerați că e important. Am dreptate, da? Mulțumesc, sunteți drăguți. Așadar, continui. Așteptăm de la fiecare manifestant care nu dorește să distrugă obiectivele statului să servească interesele Ungariei și de aceea vom lua măsuri explicite în limita legalității împotriva acestui tip de manifestări pentru a ne proteja împotriva străinilor. Cine a spus asta? Victor Orban. Cine a spus? Suntem unguri în engleză. Avem propriul nostru fel de a rezolva aceste lucruri. Putem fi neplăcuți dacă este necesar. Aceasta este abordarea uh, corectă. Uh, cred. Asta era uh, ce a spus domnul Ianoș Cadar în 1995. Asta e problema noastră. Uh, domnule Orban, ați luptat pentru libertate în 89 și aici, uh, practic, sunteți împotriva dumneavoastră. Sunteți cumva împotriva dictaturii de la Bruxelles, dar sunteți președintele dictaturii de la Bruxelles și vă temeți de uh, propria noastră persoană. Ar trebui să vă temeți și mai mult de propria persoană, domnule Orban. Uh, așadar, uh, și pot să vă dau un citat uh, din presa de la dumneavoastră, două uh, uh ziare de uh, stânga și liberale doreau să fuzioneze. Uniunea Europeană, domnul Barroso, a aprobat această fuziune, dar Consiliul noastră de Media, așa zis independent, dar care este controlat de noastră a refuzat pentru că e vorba de două ziare de opoziție și nu le-ați lăsat să fuzioneze. Aveți un post de radio care este liber și care se numește Club Radio. Ca din întâmplare îi se ridică frecvența, licența de emisie. Și tot din întâmplare această frecvență este dată unui radio catolic. Sigur că o să-mi spuneți că e hazardul istoriei, nu știm de ce se întâmplă tot timpul așa și nu invers. Asta e problema. Și apoi ați spus și aveați dreptate Sigur, puteți să dați din cap, uh, dar uh, tot ce spun eu adevărat, știu că vă, puțin vă pasă pentru că o să faceți un discurs uh, naționalist și toți ungurii o să spună ce le-a arătat el la ea de la Bruxelles. În al doilea rând, v-ați luptat pentru libertate. Eu nu v-am auzit prea mult vorbind atunci când țări cum ar fi Egiptul sau Tunisia se luptau pentru libertate. Ați mers așa pe burtă. Dar când e vorba de China, e, atunci marele luptător pentru libertate iarăși nu s-a auzit. Uh, deci nu ne mai spuneți tot felul de prostii. Uh, și uh, în ce privește ce se întâmplă acum în Europa, în ce privește problema frontierelor și a ce face Danemarca, este urgent ca președinția Uniunii Europene, președinția Comisiei, să spună că acest uh, lucru trebuie să se oprească imediat. Acordurile Schengen sunt clare, sunt legislație europeană și orice țară, Ungaria sau Danemarca, nu au dreptul să încalce dreptul european. Dacă vreți să schimbați legislația europeană, domnule Barroso, o veți face în codecizie cu acest Parlament. Numai așa puteți schimba legislația europeană, europeană și o să vedem atunci dacă aveți o majoritate ca să schimbați regulile pentru Schengen, domnule Barroso. Domnule Orban, din punct de vedere administrativ ați făcut uh, uh, o treabă bună, dar dumneavoastră personal sunteți un luptător împotriva dictaturii. Dictatorul este Victor Orban și luptătorul împotriva dictaturii se numește tot Victor Orban. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, domnul Ian Zahradil de la Conservatori și Reformiști. Pane předsedo komise, pane premiére, pane... Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule președinte al Comisiei. Trebuie să dăm recunoașterea care trebuie uh, Ungariei pentru ceea ce a făcut pe durata președinției sale. Și aș spune, ați făcut o treabă bună. După Slovenia și Cehia, un alt stat nou membru a deținut președinția Uniunii Europene și asta nu a fost o treabă ușoară. În ceea ce privește politica internă, a trebuit să facă față șocurilor din zona euro, iar pe plan extern, schimbărilor sociale și politice din uh, Africa. Ungaria a menținut uh, și stabilitatea internă, spre deosebire de uh, propria mea țară, unde pe durata președinției uh, opoziția a săpat guvernul. De aceea vreau să îmi spun părerea în legătură cu rolul președinției deținute în noile state membre în Uniunea Europeană. Sunt uh, puțin în dezacord cu domnul Orban. După părerea mea, extinderea către Europa Centrală și de Est uh, va da un nou impuls, o nouă dinamică Europei. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Noile state membre, după părerea mea, au devenit uh, uh deja uh, state uh, membre cu ideologii federaliste. Uh, s-au comportat ca un vechi uh, stat uh, membru. Visez la ziua în care se va ridica un prim-ministru care să spună avem nevoie de o nouă paradigmă europeană, nu putem să continuăm cu acest concept de integrare europeană vechi de 50 de ani, să găsim un alt concept, să sperăm că cineva va apărea uh, Domnul uh, Bendit a vorbit de antieuropeni, însă cred că votanții din afară vor uh, aplauda o astfel de uh, persoană. Președintele, următorul vorbitor, Miroslav Ransdorf. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să vă spun că mie îmi place Ungaria, îmi place cultura maghiară și am fost uh, foarte curios să văd cum se vor descurca în uh, îndeplinirea obiectivelor uh, unei Europe mai puternice. Trebuie să vă mărturisesc că am fost dezamăgit. Am participat la mai multe dialoguri tripartite, la negocierile dintre Consiliu, Comisie și Parlamentul European și am văzut că nu au fost deloc pregătiți și nu au avut, de fapt, propriile opinii. Și, de fapt, a fost continuat un uh, stereotip. Dacă este să rezumăm rezultatele acestei uh, președinții, eu mă număr printre cei care consider că această președinție nu a avut până la urmă uh, niciun rezultat. Pentru mine acest lucru este foarte trist, pentru că a fost o președinție care s-a confruntat cu provocări interne și externe. Deci nu înțeleg uh, unde a fost uh, această abordare mai uh, puternică de care vorbește domnul prim-ministru. Acest lucru s-a manifestat în, în discuția legată de mass media, de mass media din Ungaria și libertățile din Ungaria. După părerea mea, trebuie să ne trezim în cele din urmă, trebuie să găsim noi modalități, noi ocazii, deoarece ocaziile pe care le-am avut până acum au fost pierdute. Și uh, ne, va trebui să ne trezim în momentul în care vom fi confruntați cu provocări și mai dificile uh, decât uh, cele de astăzi. Avem nevoie de acest lucru în acest moment. Democracy. Uh, Farage, domnule Orban, sunteți uh, unul dintre puținii lideri europeni care uh, sunt convins că nu sunteți gata să fiți terorizat de naționaliști. Acum, până acum a fost Moscova, acum este Bruxelles. -ul. Și ceea ce ați spus chiar credeți. Uh, Cred că asta este arma secretă a mișcării eurosceptice și președinția ungară de șase luni a fost într-adevăr istorică, pentru că în ultimile șase luni popoarele Europei s-au trezit și și-au dat seama ce proiect complet uh, lipsit de democrație și uh, sortit eșecului este acesta. Dacă ne gândim la alegerile din uh, Finlanda și la succesul partidului True Finns, o să spunem, nu vrem să continuăm să susținem acest proiect sortit eșecului. Desigur, Uh, o să avem și a treia uh, victimă care va trebui salvată, Por Portugalia. Dar probabil că punctul uh, luminos, în ghilimele, al președinției noastre a fost felul în care ați distrus acordul Schengen. Ați avut un mandat minunat, ați trezit democrația și ați asigurat un viitor strălucit ca niciodată. Am văzut uh, uh, începutul sfârșitului unui uh, proiect extrem de periculos. Minunată treabă, domnule Orban. Vă mulțumesc, domnule copreședinte. Următorul vorbitor, Cianat Segedeli, independent. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi deputați, domnule prim-ministru. Permiteți-mi să analizez președinția maghiară eh, din două puncte de vedere. Mai întâi, trebuie luată în considerare Uniunea Europeană și, în al doilea rând, trebuie văzute lucrurile din punctul de vedere al Ungariei. Și asta aș vrea să fac. Uniunea Europeană avea de ales între un proiect al națiunilor, o Europa națiunilor, care să fie o alianță economică în cadrul căreia statele membre își păstrau suveranitatea și independența, și cealaltă soluție, Statele Unite ale Europei, prin care statele membre devin colonii. Din nefericire, președinția maghiară a susținut ideea Statelor Unite a Europei și asta face eh, și mai dificil eh, și pentru Ungaria să-și restabilească suveranitatea. Populația maghiară a votat în 2004 pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru că spera că ungurii din bazinul carpatic se vor putea reuni, vor putea avea Uh, contacte și vor putea face parte din aceeași comunitate. Presupunând că această președinție maghiară este o președinție simbolică și că din punct de vedere național există o marjă de manevră foarte mică. Totuși, măcar din punct de vedere simbolic ar fi trebuit să vorbiți despre legislația lingvistică din Slovacia și de alte probleme. Și n-ați făcut acest lucru. Totuși ați apărat cu ghearele și cu dinții, legislația privind mass media și ați apărat strategia pentru romi. Strategia romilor nu e o problemă. Problema este că nu există o strategie pentru unguri. Următorul... Următorii vorbitori. Următorul este domnul Sayer. Vă mulțumesc. Au trecut câteva zile de la sfârșitul acestei președinții și pot să vă spun că și eu am, am avut până la urmă un sentiment pozitiv și cumva sunt uh, ușurat. Pot să spun că am respectat uh, promisiunile pe care le făcusem. Am devenit uh, membri ai acestui club și cred că ne-am îndeplinit uh, uh promisiunile. Toate cele spuse despre Constituție, despre legea mass mediei, uh, Aici uh, cred că putem spune până la urmă că am respectat legislația europeană. Domnule Svoboda, cred că ar fi bine uh, dacă ați uh, citi, ați citi preambulul Constituției maghiare care face referință la Revoluția din 1956. Uh, deci ar fi bine dacă ați citit toate aceste lucruri. Pentru noi, data respectivă este un foarte important punct de, de plecare. Acum, în ceea ce privește um, atitudinea față de lumea domnului Cont bendit uh, din păcate, dumnealui nu mai este prezent în momentul în care spune că anumite grupuri sunt defavorizate, eu nu pot să fiu de acord cu acest lucru, deoarece există europarlamentari care fac parte din etnia romă prezenți aici. Domnul uh, Conbendit are uneori niște păreri care pot să pară ciudate. Noi, maghiarii, am încercat să um, îndeplinim promisiunile pe care le-am făcut, pur și simplu. Ne dorim uh, să existe un grad de securitate în Europa și Parlamentul European în acest moment de fapt, în această dupămasă, va trebui să voteze o rezoluție referitoare la Constituția din Ungaria. S-a mintit, uh, s-au mintit aceste dictate din, de la Bruxelles sau de altundeva. Eu și eu pot să vă spun de pe acum că nu vom accepta niciun fel de uh, dictat. Este uh, întrerupt. Vă mulțumesc. Colegul uh, Ceaba Santor uh, Tabagi. Domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule Barroso. Ceea ce am spus la începutul președinției ungare rămâne valabil, și anume, este important pentru toți patrioții maghiari, inclusiv pentru delegația uh, socialistă maghiară din Parlamentul European. Nu este vina noastră și a majorității faptul că bilanțul este unul ambigu. Funcționarii au făcut o treabă minunată, Am uh, finalizat negocierile cu Croația, a fost adoptată strategia privind uh, romii și strategia privind regiunea Dunării și cu toate acestea nu există decât un succes pe jumătate atunci când e vorba despre pachetul guvernanța economică. Păcat că pe durata președinției ungare nu a avut uh, loc uh, summitul de parteneriat cu Ungaria. Toate acestea au fost uh, oarecum toate acestea au umbrit președinția Ungaria și anume adoptarea legei privind mass media. Euroscepticii au uh, criticat pe plan internațional uh, uh, și pe bună dreptate uneori. Guvernul maghiar a fost limitat pe multe planuri. Din păcate, imaginea țării s-a înrăutățit. Este foarte important și de aceea spun că primele critici au fost formulate de către guvernul de dreapta al Germaniei, Franței și Luxemburgului aceste guverne au criticat legislația privind mass media și uh, privind, în ceea ce privește Constituția, uh, Germania a făcut acest lucru cu o majoritate de dreapta. Deci, nu este adevărat că socialiștii sunt cei care au atacat guvernul maghiar. Nu vreau să dau lecții Uh, în acest hemiciclu. Nu este stilul nostru. Din potrivă, fiecare are dreptul să își spună uh, temerile, uh, să-și împărtășească temerile dacă valorile Uniunii se deteriorează și vedem că acest lucru se poate întâmpla. Este păcat că societatea nu a putut să fie mândră în ultimile luni de ceea ce s-a realizat. Uh, președintele, doamna uh, Lena Eck. Să ai președinția europeană nu înseamnă doar să iei decizii, este și un lucru foarte simbolic. Este foarte important pentru a reprezenta și promova valorile comune europene a drepturilor și libertății de expresie. De aceea, domnule Orban, salut faptul că ați uh, promovat problema romilor, dar regret faptul că președinția maghiară nu a dat dovadă de același angajament față de aceste valori în propria sa țară. Într-un fel este ironic faptul că președinția maghiară a făcut o treabă atât de importantă în extinderea familiei europene și a valorilor noastre către Croația, ca vicepreședinte al delegației pentru Croația, Mă bucur foarte mult că negocierile de aderare au fost încheiate în timpul președinției dumneavoastră. Mulțumită Ungariei, procesul de extindere a fost păstrat uh, funcțional și a progresat către o realizare istorică. Mă bucur că Ungaria, în ciuda dificultăților deosebite, a avut uh, capacitatea de a um, administra dosarul privind energia, și de a administra crize cum ar fi cea de la Fukushima și uh, toate întrebările care, pe care le-a stărnit această legătură cu siguranța energetică și cu calea de urmat. Ultima întrebare începește Polonia, următoarea președinție. Președintele încearcă să întrerupă operatorul. Mă uh, îngrijor, îngrijorează faptul că polonezii nu consideră problemele de schimbare climatică la fel de uh, importante cum ar trebui. Președintele, vă rog, colegi, să vorbiți mai lent pentru că interpreții noștri au probleme să vă urmărească din cauza vitezei cu care vorbiți. Domnul uh, Dirk uh, Jan Epping. Mulțumesc, domnule președinte. De fiecare dată când Uniunea Europeană are probleme, liderii dau vina pe uh, așa numiți populiști. Și domnul Barroso face acest lucru tot timpul. Și sper că mă ascultă acum. părerea mea, este un simptom că ne îndepărtăm de realitate. Oamenilor li s-a spus că moneda euro îi va apropia de convergență economică și acest lucru nu se întâmplă. Se pune acum întrebarea și tot se întreabă acest lucru, ce se va întâmpla cu pensiile noastre, cu copiii noștri. Acestea sunt întrebările reale și este vorba până la urmă de întrebări populiste. Poate ar trebui să vedem ce uh, promisiuni au fost uh, făcute. S-au făcut promisiuni uh, prea mari și acestea nu au mai putut fi îndeplinite și chiar și dumneavoastră ați făcut acest lucru, domnule Barroso. Cred că ar fi uh, momentul să începem să consolidăm Uniunea Europeană și să nu ne apucăm să, să construim un nou uh, turn bubble. Nu euroobligațiunile reprezintă soluția uh, la criza uh, datoriilor uh, statelor. Există o majoritate în afara acestui hemiciclu, oameni care își pun întrebări fundamentale la care elita europeană nu a răspuns. Și acest lucru explică frustrarea, domnule uh, Barroso. Vă mulțumesc, domn președinte. Următorul vorbitor, domnul Pașca, nu este prezent. Și atunci o să cer colegului Werner Langen să ia cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnilor președinți. Eu cred că președinția maghiară a fost una de succes dacă este să ne gândim cu ce provocări a fost confruntată și dacă ne gândim la dorința care nu a existat în cadrul Consiliului de a ajunge la anumite soluții. Și în acest context ar trebui să complimentăm președinția maghiară. Îmi pare rău că doamna Chiori nu este prezentă, care a fost foarte activă în acest Parlament. Aș dori să mă adresez acum domnului Lambsdorff. Mă întreb cum poate să facă o președinție propuneri realiste dacă acestea sunt blocate întotdeauna în Consiliu. Și există foarte multe exemple de acest gen. În acest context, președinția a avut uh, un uh, succes de, pe care nu trebuie să-l uh, uităm. Și văd că toți cei care au criticat această președinție au plecat deja din sală Um, nu cred că este o atitudine corectă față de președinția ungară. Și eu spun că, într-adevăr, au trebuit să rezolve uh, aspecte politice interne și au existat discuții mari, dar dacă este să mă gândesc la uh, cele spuse de uh, domnul Svoboda, nu s-a referit absolut deloc la conținutul, la agenda uh, președinției ungare. Acum, domnului Con Bendit, Domnul Orban, indiferent cât de capabil este el, nu poate rezolva problemele lumii din, din China până în Africa de Nord. Cred că președinția ungară a lucrat foarte bine și nu, nu pot să mă opun unor afirmații făcute aici referitoare, referitoare la atitudinea de la uh, Bruxelles la Bruxelles, până la urmă, se spune că lucrurile nu s-au schimbat deloc și dacă până la urmă reușim uh, să limităm cât de cât naționalismul uh, uh, maghiar, atunci președinția a fost una de succes. Vă mulțumesc, domn președinte. Domnule Langen, doriți să răspundeți la o întrebare? Da. Domnul Boștinaru dorește să vă pună o întrebare.

Ich habe am uh, nu am citit uh, raportul comisiei de la Veneția și nu știu nici limba maghiară. Am citit foarte multe analize și foarte multe păreri care spun că, de fapt, Constituția maghiară este una din cea, cele mai moderne din Europa și nu trebuie să uităm, uh, nu, nu trebuie să uităm acest lucru. Thank you very much for your discussion. Mulțumesc pentru aceste discuții, doamna uh, Tania Fayon. Vă mulțumesc. Ungaria și-a încheiat uh, președinția cu un succes uh, important. A finalizat negocierile de aderare cu Croația și a confirmat că acest proces de extindere este încă viu. Slovenia este recunoscătoare și v-am felicitat, după cum am felicitat și Croația ați creat o bază solidă pentru viitorul european al romilor, ați încheiat și o bună strategie. Însă cred că ați petrecut mult prea multă vreme pe, a, pentru a rezolva problemele pe plan intern, începând cu noua lege privind mass media care a pus sub semnul întrebării libertatea presei, apoi uh, ați făcut o lege pe placul dumneavoastră. Știu că oamenii uh, primesc ceea ce facem noi din ce în ce mai rău. Cred că euro și zona Schengen uh, sunt simboluri ale Europei. Nu trebuie să facem pași înapoi în democrație și chiar dacă președinția ungară s-a încheiat, o să urmărim ceea ce veți face în viitor și președinția uh, poloneză sperăm uh, că va întoarce volanul în direcția opusă. Domnul Charles Görens. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, primul ministru Orban spune că Europa este mai uh, puternică azi decât uh, șase luni, cu șase luni în urmă. Nu pun sub semnul întrebării ceea ce ați făcut, uh, însă nu împărtășesc părerea dumneavoastră. Ceea ce se întâmplă în Grecia și impactul asupra Europei nu au întărit Europa. La fel, finlandezii sunt mai puternici decât cu șase luni în urmă, dar îmi cântăresc cuvintele. Europa va deveni mai puternică numai dacă va avea reguli uh, care sunt menite să garanteze respectarea criteriilor de la Copenhaga de către toate statele membre, odată ce devin membri ai Uniunii Europene. Asta nu trebuie să se întâmple nu numai înainte de aderare, ci și după aderare. Și în ceea ce privește acordul Schengen, Uh, consider că cei care sunt uh, sceptici, cei care se opun principiilor uh, acestui acord, sunt mai puternici, din păcate, decât erau cu șase luni în urmă. Președintele, mulțumesc. Colegul nostru Pașca s-a reîntors, aveți cuvântul. Mulțumim za slovo, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán pre, predseda Európskej rady. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Victor Orban. Este adevărat și nimeni pune la îndoială acest lucru, faptul că administrația ungară s-a uh, străduit să își îndeplinească sarcinile presupuse de președinția Consiliului și dorim să le mulțumim pentru acest uh, lucru. Însă toate aceste uh, eforturi au fost influențate de mai multe gesturi ale uh, guvernului uh, maghiar pe plan intern. Drept urmare, multe acțiuni au fost uh, prost înțelese până la urmă la Bruxelles. Apoi a venit uh, um, revizuirea Constituției despre care și uh, secretarul general al Națiunilor Unite și-a exprimat uh, poziția și despre care și Comisia de la Veneția și-a exprimat poziția. În mod sigur nu este simplu să uh, mulțumești toată lumea și poate um, vă lipsește, vă lipsesc anumite drepturi în Constituția revizuită și Constituția nu este completă. Domnul Cazini, domnule președinte, aș vrea să mă alătur celor care au vorbit în această dimineață și să spun că în calitate de președinte al Comisiei de Afaceri Constituționale am avut o serie de întâlniri cu uh, reprezentanții președinției maghiare, atât în Ungaria cât și la Bruxelles, mai ales în contextul COSAC și uh, Înțelegem uh, foarte bine angajamentul și idealismul european al uh, președinției maghiare. Uh, în numele Comisiei aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ajutat să adoptăm raportul privind inițiativa cetățenească, lucruri care s-a întâmplat recent, și de asemenea o serie întreagă de declarații făcute de doamna Gheori în ultimele luni au fost foarte utile și vreau să se știe cât de angajați ați fost în promovarea transparenței în acest domeniu și sper ca și președinția poloneză să vă urmeze exemplul. Ați spus că Ungaria și Europa sunt mai puternice. Acesta este sloganul nostru. Cred că e un slogan bine ales, pentru că, într-adevăr, Europa e mai puternică. Președinția noastră a fost foarte criticată, foarte multe critici au venit către noastră și din acest Parlament și din alte foruri, însă, din uh, experiența mea constituțională, mm și privind legislația constituțională, aș spune că este de neimaginat să se critique Constituția unui stat membru din motive legate pur și simplu de legislație internă. Cred că acest lucru este inacceptabil și de aceea cred că este important că dacă există o referință la valorile familia, familiei în Constituție sau la o moștenire europeană, atunci acest lucru face parte din propria noastră moștenire și trebuie acceptat. Vă felicit pentru uh, activitatea excelentă. Doamna Edith Herzog. Tisztelt elnök urak! Dragi colegi, domnule președinte, nu știu care este pălăria pe care o poartă primul ministru pe cea pălăria maghiară sau europeană. Poate să-și ridice pălăria în fața experților și profesioniștilor maghiari care au făcut totul pentru ca președinția să fie un succes. Ei știu foarte bine că uh, Bruxelles nu este Moscova. Așa încât vă cer, domnule prim-ministru, să respectați uh, funcționarii și după încheierea președinției și să nu îi supuneți unor astfel de tratamente. Nimic uh, nu ne poate uh, opri, așa cum au spus o serie de vicepreședinți. Acum avem un proiect de lege care va deveni mâine obligatoriu pentru toți și începem să credem că știm să facem totul. Nu am uh, regăsit o serie de aspecte în activitatea pe care ați prezentat-o. Ungaria este pe picior de război. Ați uitat poate că organizația... Bonjour, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, domnule președinte al Comisiei. Vreau mai întâi să mulțumesc tuturor echipelor maghiare uh, cu care am colaborat privind pachetul uh, guvernanței economice. Însă n-aș vrea să vorbesc despre asta, domnule președinte și domnule prim-ministru. Mă uimește un lucru și anume că în momentul în care s-a încheiat președinția maghiară a murit Otto von Habsburg. Și văd în dispariția sa, gândindu-ne la a reprezentat Imperiul Austro-Ungar la începutul secolului 20, un semnal care trebuie să ne pună în alertă. Statele noastre, construcțiile noastre sunt stragile. Toți cei care atâță naționalismul, crezând că asta e soluția pentru viitor, trebuie să se uită la ce li s-a întâmplat imperiilor și nu la unor imperii mici. Gândiți-vă și la Imperiul Roman. Așadar, trebuie să încercăm să construim împreună, să privim către viitor și asta mi se pare mult mai important decât conservatismul strâmt al unor naționaliști. Și un ultim lucru, domnul Prodi spunea mereu celor care comparau dictatura Bruselului cu dictatura Moscovei, uh, întreba, uh, puteți să-mi spuneți când ați aderat la Uniunea Sovietică, care a fost data aderării la Uniunea Sovietică? Președintele, mulțumesc. Doamna Corin vortman uh, kohl uh, Domnule președinte, doresc să mulțumesc președinției uh, ungare pentru munca depusă, care a fost foarte importantă mai ales în ceea ce privește atingerea la, la unui acord uh, pe marginea guvernanței uh, economice. Și am ajuns la un acord în proporție de 98%. Domnule Orban, obiectivul dumneavoastră a fost să avem o Europa mai puternică și pentru acest lucru ați avut nevoie de o echipă Uh, și uh, aș dori să mulțumesc uh, tuturor membrilor acestei echipe a dumneavoastră. La începutul ședinței și la începutul președinției a spus că doriți să luați în serios Parlamentul European și cred că ați dovedit acest lucru prin multe lucruri pe care le-ați făcut. Foarte multe dorințe ale noastre au fost îndeplinite. Un lucru este clar, Parlamentul își dorește să garanteze, să permită Consiliului să ia Uh, hotărârile necesare în momentul în care acestea sunt posibile. Este fo- sunt foarte importante aceste 2% care lipsesc uh, până la încheierea pachetului de guvernanță economică. Împreună trebuie să uh, muncim, să ne bazăm pe acești 98% și să depășim și ultimul obstacol. Domnule președinte, sunt conștientă de faptul că până la urmă rezultatul este cel care contează. Nu am ajuns la 100%, dar mulțumită muncii depuse de dumneavoastră, în septembrie va fi bine, vom putea să ajungem la, un, la un încheiere. Vă mulțumesc, domnul președinte. Colegul Frederic Darden are cuvântul. monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primul, domn prim-ministru. Mă adresez dumneavoastră în calitate de membru al uh, Comisiei de Afaceri Sociale. Au fost uh, realizate progrese, mai ales în ceea ce privește romii, însă contrar uh, președinției anterioare, care a progresat pe multe planuri în ceea ce privește venitul minim, combaterea sărăciei, președinției președinția dumneavoastră nu a avut atât de multe elemente uh, sociale. Ați vorbit de creștere, de ocuparea forței de muncă, de modelul social european. Din păcate, din acest semestru nu uh, se va reține decât uh, dezbaterea bugetară sau dezbaterea pe marginea guvernanței economice. Ați validat și ați participat uh, la IDEA, potrivit căreia relansarea economică uh, se regăsește în costurile bugetare. Dacă vreți să închideți Institut Picler, care a dezvoltat uh, o metodă pedagogică recunoscută pe plan internațional și care participă la combaterea sărăciei în rândul copiilor. Pe plan social, unele din pozițiile noastre au fost contrare acestui angajament. Vă mulțumesc, președintele. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Marieta Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit președinția maghiară. Ceea ce contează sunt rezultatele acesteia și nu altceva. Se pot uh, spune foarte multe lucruri, însă important este stabilitatea financiară și va trebui ca eforturile să se concentreze pe obiective macro economice. La fel vreau să vă felicit pentru rezultatele în domeniul strategiei pentru Romi, a securității, a zonei Schengen, pentru că lucrul important este să ne gândim la dimensiunea socială în ce privește obiectivele strategiei UE 2020. Eu sunt deputat din partea Greciei și vreau să mulțumesc președinției maghiare pentru eforturile pe care le-a făcut ca să ajute țara mea să treacă prin ajustările financiare necesare. Uh, mai puțin importante sunt uh, diferențele de apreciere, diferitele, uh, diferențele de perspectivă care pot exista în Grecia. Aceasta e legea democrației. Noi suntem conștienți că fără ajutor uh, am uh, fi niște dificultăți extraordinare și înțelegem importanța angajamentului președinției și comisiei. Important este să vedem cum se pot atinge obiectivele strategiei Europa 2020 dacă ne gândim că n-am reușit să obținem rezultatele dorite în ce privește Lisabona. Președintele în, limba engleză, mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Roberta Angelili mulțumesc, președinte, prim-ministru. Uh, a, fost a fost dezbătută pe larg noua Constituție uh, ungară. Nu aș dori să mă refer la acest lucru, aș dori să, uh, să vă mulțumesc pentru referința expresă făcută în această Constituție la viitorul viitoarelor generații dumneavoastră țineți cont de nevoile tinerilor, de nevoile, de nevoile copiilor și acest lucru a fost demonstrat de faptul că pentru președinția maghiară uh, combaterea abuzului uh, împotriva copiilor și uh, minorilor a fost considerată o prioritate. Noi vom vota Uh, acest document, uh, acest dosar în comisia noastră săptămâna viitoare. Este vorba de un instrument foarte modern și foarte util în, ace- în uh, această luptă. Victimele vor fi protejate mai bine, vor, va fi, defi- fi definite, vor fi definite infracțiunile sexuale, ademenirea pe internet a copiilor și așa mai departe, um, ceea ce, ce trebuie să se întâmple cu veniturile um, obținute din, din aceste activități și înlăturarea conținuturilor um, de pornografie pedofilă de pe internet. Toate aceste lucruri, adoptarea acestor lucruri a fost posibilă și mulțumită voinței manifestate de uh, președinția maghiară pe această temă. Mulțumesc, doamna Ildico Golpelci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă ne gândim la începuturi și la eh, performanța colegilor noștri, vorbim despre faptul că am pornit la drum cu un handicap considerabil. Nu știu dacă dumneavoastră considerați că ne-am luat în serios obiectivele și realmente am vrut să le realizăm. Am avut foarte multe obstacole de depășit și un uh, calendar foarte strâns și am reușit să progresăm și chiar când uh, linia de finish uh, era, uh, o puteam vedea, am rămas uh, la fel de perseverenți. Am schimbat uh, cadrul instituțional, și am uh, realizat procedura codeciziei astfel încât uh, relația cu Parlamentul a fost una extrem de fructuoasă. Am văzut lansarea uh, semestrului european, lansarea celor șase măsuri legislative privind guvernanța economică. Cred că dacă vorbim despre succes în cooperarea economică și politică, putem vorbi atunci de crearea unei noi alianțe între țările riverane Dunării și cred că putem spune în mod justificat faptul că președinția maghiară a făcut eforturi uh, foarte mari pentru a realiza acest succes. Mă bucur să aud că și alții sunt satisfăcuți de munca pe care am făcut-o și uh, cred că am lucrat nu doar în serviciul Europei, ci și al Ungariei și al poporului maghiar. Președintele, mulțumesc. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane, dar vreau să subliniez încă o dată că am avut o cooperare foarte bună atât cu domnul Ianoș Martori, ministru de externe și cu doamna ministru Enico Ghiori. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru angajamentul dumneavoastră și, cum spuneam acum, procedura intervențiilor uh, spontane. Andrei Grip. Primul vorbitor, Andrei Grip, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc din inima președinției ungare și primului ministru în persoană pentru această președinție pe care o calificăm ca fiind bună. S-a a, a venit într-un moment în care a trebuit să depășim multe crize care au fost menționate aici, criza din zona euro sau uh, primăvara națiunilor, criza din Africa, precum și criza legată de dezastrul nuclear din Japonia. Președinția a introdus cu succes uh, semestrul european și a făcut tot ceea ce este necesar pentru a, uh, analiza normele de securitate în centrale uh, centralele nucleare. Toate acestea în încercare de a stabiliza și criza din punct de vedere al stat, statelor membre. Nu pot să împărtășesc punctul de vedere al domnului Con Bendit sau al domnului Ferici care au spus uh, ce au spus. De aceea doresc să mulțumesc președinției pentru uh, încrederea sa. Doamna Nevidalova. Vážení kolegovia, uh, Vă mulțumesc, dragi colegi. La începutul discursului domnului Orban am auzit că prețuiește foarte mult uh, colaborarea cu toate partidele politice. Apoi s-a referit și a mulțumit doar grupului uh, politic propriu, PPE-ul. Eu cred că în Parlamentul European există mai multe grupuri uh, politice decât PPE-ul. Multe lucruri s-au spus uh, despre uh, Constituția ma- maghiară și dacă unii colegi nu știu ce este Comisia de la Veneția, acest lucru nu demonstrează decât ignoranța um, lor. Este foarte important ceea ce se întâmplă în unele uh, state membre. Apoi, aș dori să mă refer la o altă prioritate, îmbunătățirea situației uh, tineretului. Aș dori să știu ce ați făcut uh, pentru îmbunătățirea uh, situației tineretului. Mulțumesc. Domnul Pietrosca. Mulțumesc foarte mult, președinte. Președinția maghiară s-a produs într-un moment în care ne confruntam cu o serie de crize și provocări în Europa și în străinătate. Nicio altă țară care a avut președinția n-a reușit vreodată să-și realizeze toate uh, obiectivele. Însă, în, uh, dacă comparăm cu președințiile precedente, uh, ungurii s-au descurcat foarte bine. Au încheiat negocierile de aderare cu Croația și au adoptat ce, pachetul de șase măsuri. De asemenea, președinția maghiară a reușit să concentreze atenția Europei asupra regiunii Dunării și să înceapă activitatea comună privind strategia uh, romilor. Este important să examinăm strategia guvernului maghiar care arată modul în care se pot folosi resursele Uniunii Europene pentru a promova o mai bună calitate a vieții. Și declarația comisarului Reding, uh, care spune că campania de protejare a copiilor nenăscuți din Ungaria este împotriva legislației europene, o declarație greșită. Domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția ungară a Consiliului a început cu evenimente politice care au dus la uh, îngrijorări uh, nefundate. Apoi au apărut uh, diverse uh, crize economică, nucleară și așa mai departe, fluxuri uh, migratorii. Și sunt, au fost uh, evenimente importante. În aceste condiții, S-au încheiat negocierile cu Croația, s-a progresat foarte uh, bine în ceea ce privește aderarea uh, Islandei și așa mai departe. După părerea mea, lipsește un lucru în ceea ce privește um, strategia energetică. Până în, uh, în total, cred că a fost vorba de o președinție foarte bună, însă. Milan Domnul Milan Sfer are Orban. Domnule prim-ministru, domnule Orban, dați-mi voie să vă felicit în numele delegației slovene a PPE. Vreau să vă felicit pentru excelenta cooperare și pentru treaba bună pe care ați făcut-o. Nu ați avut deloc o sarcină ușoară. Ați preluat președinția în împrejurări marcate puternic de criză, de Fukushima și tsunamiul uh, politic uh, din partea stângii, chiar și în Parlamentul European care a dat o natură politică activității sale și de multe ori a amestecat probleme politice pe plan intern cu afaceri europene. Uh, cu toate acestea ați obținut rezultate bune. Aș vrea să spun celor care au spus că nu sunteți un adevărat european faptul că semestrul european este unul dintre mecanismele cele mai pro-europene care au fost adoptate de instituțiile europene după tratat. Doamna Monica Plasicova-Veneva. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să salut delegația ungară condusă de primul ministru, domnul Orban. Președinția ungară a avut un program foarte ambițios și trebuie să le mulțumim pentru acest lucru. Cred că ședința plenară și Parlamentul nu sunt locul unde să fie exprimate doar critici. În același timp, uh, țara care deține președinția Consiliului nu trebuie să abuzeze de această funcție. Dumneavoastră, în calitatea de uh, prim-ministru al uh, țării care a prezidat Consiliul European, uneori ați abuzat de această funcție. Trebuie să vă mulțumim pentru anumite lucruri pe care le-ați făcut, în același timp să înțelegem și să înțelegeți că începutul președinției dumneavoastră nu a fost uh, cel mai fericit. Turno de oradores, Cu, acest, uh, cu această intervenție încheiem procedura intervențiilor spontane. Îmi cer scuză pentru cei care nu au putut să ia cuvântul, dar suntem în, în întârziere deja. Acum îi dau cuvântul vicepreședintului Comisiei, domnul Șefcovici, care va încheia discuția în numele Comisiei. Vă rog, domnule Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, stimați membri. Dați-mi voie să spun că această discuție arată cât de importantă este integrarea europeană astăzi și cât de important este rolul pe care încă îl joacă președinția rotativă. Și sloganul, uh, motoul uh, președinției maghiare a fost o Europa puternică. De asta chiar avem nevoie. Cred că multe dintre realizările care au fost deja enumerate aici întăresc Uniunea noastră. Să ne uităm la guvernanța economică, la primul semestru european la supravegherea serviciilor financiare, la mai buna protecție a consumatorilor, strategia pentru Dunăre, strategia pentru Rom, precum și încheierea negocierilor de aderare cu Croația. Ca să menționez doar câteva lucruri. N-ar trebui să uh, fim, uh, să uităm de aceste realizări și de dezbaterea politică. Totuși, vreau să reacționez la câteva comentarii ale membrilor Parlamentului European privind Constituția maghiară și uh, poziția Comisiei pe această chestiune. Este o problemă foarte serioasă și una care cere o analiză uh, grijulie înainte de a trage concluzii. Primul lucru care trebuie spus este că noua Constituție va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2012 și va cere adoptarea unor măsuri de implementare. Evaluarea în acest uh, stadiu este că această Constituție maghiară nu creează probleme de compatibilitate cu legislația europeană. Efectele sale juridice vor fi evaluate complet atunci când se vor implementa toate măsurile judiciare și administrative și practice. Uh, Comisia Europeană urmărește cu atenție activitatea Comisiei de la Veneția, care pe 22 iunie și-a dat avizul cuprinzător pe această chestiune, uh, urmând avizul uh, adunării parlamentare a Consiliului Europei și urmărim această opinie. Și pe acest background, Comisia, în calitate de gardian al legislației europene, își va lua în serios rolul și va rămâne vigilentă față de Ungaria și față de alte state membre și nu va ezita să-și folosească prerogativele dacă va fi necesar. Dar să ne întoarcem acum la ce, a, care au fost lucrurile care au făcut din această președinție un punct de cotitură. Și, în primul rând, pașii decisivi care s-au luat pentru întărirea guvernanței economice și a politicii economice comune prin intermediul semestrului european. Așa cum au spus o serie de vorbitori, criza actuală a transmis foarte clar mesajul că noi, economiile noastre sunt interconectate, că viitorul nostru este unul comun și că avem un spațiu comun economic de 27 de țări și uh, dacă o țară are probleme, atunci se simt efecte și în alte țări. Aceasta a fost uh, motivul pentru care am uh, promovat strategia UE 2020 și aceasta a fost baza primului semestru european. Vreau să mulțumesc președinției maghiare pentru succesul semestrului european, pentru discuțiile de succes privind recomandările uh, specifice de la țară la țară făcute de Consiliul European și pentru faptul că cele mai bune condiții posibile au fost create pentru a avea o tranziție de la semestrul european la semestrele naționale. Pentru că știm că uh, reformele au succes doar atunci când sunt adoptate de guvernele naționale și sunt implementate efectiv. Dacă îmi permiteți un comentariu în ce privește pachetul privind guvernanța economică. Atât guvernul, Consiliul cât și Parlamentul European au făcut progrese extraordinare. Suntem foarte aproape de încheierea cu succes a acestui pachet foarte important și am aprecia foarte mult și ar fi foarte uh, bine dacă am reușit să facem acest ultim efort și să încheiem aceste negocieri foarte importante cât mai uh, repede, cu atât mai bine. Însă vreau să mulțumesc președinției maghiare pentru că au pus foarte multă energie și foarte mult efort în negocierea acestui pachet și aducerea lui atât de aproape de momentul uh, final de adoptare. Din prima zi, prioritatea președinției maghiare a fost încheierea negocierilor de aderare cu Croația. Și cred că a fost un mare succes și un semnal foarte important, nu doar pentru croați, dar și pentru toate popoarele din Balcanii de vest, pentru că li se confirmă că viitorul lor este în Uniunea Europeană și se confirmă că extinderea este un proces credibil din ambele părți, din partea celui care trebuie să se pregătească și din partea Uniunii Europene, care își reconfirmă angajamentul față de țările din Balcanii de Vest. Președinția maghiară a avut un rol crucial în crearea unei noi politici de vecinătate, prin care să susținem democrații reale, profunde și reforme care consolidează aceste evoluții pozitive din vecinătatea noastră. Dați-mi voie să închei, domnule președinte, Uh, vorbim despre două strategii foarte importante. Prima este strategia Dunării, unde cred că vom uh, avea uh, același succes pe care l-a avut și prima strategie macro privind zona baltică a Comisiei. Cred că prin cooperare și cu ajutorul experienței oferite de Comisie putem ridica această regiune la un nou nivel de succes economic și de prosperitate și cred că de asemenea, munca importantă făcută pe strategia privind romii a fost foarte bine primită, pentru că s-a demonstrat în acest fel că problema romilor este o problemă europeană care are nevoie de o soluție europeană, o problemă care trebuie să fie abordată de toate instituțiile, de toate statele membre, de aceea interconectarea este foarte importantă a politicilor la nivel european și planurile naționale de acțiune sunt foarte importante și cred că ele vor aduce rezultate pozitive pentru minoritatea romilor. Domnule președinte, dați-mi voie să mulțumesc de asemenea partenerilor cu care am colaborat aproape în fiecare zi, domnul ministru de externe Anoș Martoni, doamna secretar de stat Nico Gheori, care probabil că a petrecut uh, cel mai mult timp la Parlament uh, din toată echipa președinției maghiare și aș vrea să le mulțumesc pentru o cooperare excelentă. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Șefcovici, și acum vom încheia dezbaterea acestui punct extrem de important al ordinii noastre de zi, dându-i cuvântul domnului Victor Orban, prim-ministru al Ungariei și președinte al, fost președinte al Consiliului. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați, în primul rând Aș dori să repet încă o dată faptul că președinția ungară mulțumește Parlamentului maghiar, Parlamentului european, întregului Parlament european și președintelui Parlamentului, domnul Buze, care a susținut activitatea noastră. Și repet, uh, Vreau să menționez în mod deosebit grupul PPE al Parlamentului European și liderului acestuia, pentru că fără susținerea lor politică, președinția ungară nu ar fi putut să înregistreze succese. Să fim clari, președinția ungară a fost uh, sub uh, focul stângii. Acest lucru ar fi putut să paralizeze activitatea președinției și ar fi putut să ne împiedice să atingem obiectivele. Au fost nevoie, a fost nevoie de multe lucruri pentru a reacționa la aceste atacuri. De aceea am avut nevoie de grupul PPE și sunt recunoscător pentru că ne-au susținut în eforturile noastre. Doamnelor și domnilor, Câteva remarci cu titlu personal au fost uh, uh, împărtășite în acest cadru și trebuie să reacționez nu în nume personal, ci în interesul Ungariei. Dați-mi voie să fiu încă o dată cât se poate de clar. E un truc uh, ușor atunci când se spune că uh, funcționarii lucrează bine, dar conducătorii nu sunt buni. m-am întâlnit cu astfel de argumente care sunt întotdeauna prezentate de către opoziție atunci când un guvern înregistrează succese care nu pot fi puse sub semnul întrebării, dar opoziția nu dorește să recunoască aceste succese și le pun pe seama funcționarilor. Uh, ar putea să fie o glumă, însă totuși a devenit obositoare. Domnul Topazi a spus că în Europa există guverne care au uh, criticat uh, Constituția maghiară. Aici nu mă adresez Bruxellesului, ci statelor membre. Nici măcar un singur prim-ministru și niciun stat membru nu are dreptul uh, Uh, să spună care, cum ar trebui să fie Constituția Ungariei. Asta este treaba poporului uh, maghiar și o vom hotărâ noi înșine. Trebuie să vă spun, domnilor eurodeputați, suntem în favoarea unor dezbateri calme. Uh, să vorbim pe un ton liniștit, așa cum facem atunci când ne întâlnim și ne salutăm. De asemenea, domnule Conbendi, trebuie să reacționez la cele spuse de dumneavoastră. În primul rând, mulțumesc pentru atenția de care s-a bucurat activitatea mea politică, inclusiv discursurile ținute la Budapesta. Aș vrea să-mi întăresc părerea, Bruxelles nu este Moscova și aș vrea să spun clar, o să apăr întotdeauna Ungaria împotriva criticilor, indiferent dacă acestea vin de la Bruxelles sau din altă parte, dacă ne împiedicați să spunem uh, ce vrem. Nu puteți să o faceți nu uh, puteți niciodată să spuneți uh, ungurilor ce, tre ce trebuie să facă și în felul ăsta consolidăm și Europa. Uh, există o mare diferență în dezbaterile noastre politice. Amândoi avem tendința să ne revoltăm. Dumneavoastră v-ați revoltat împotriva unei democrații, atunci, în vreme ce eu m-am revoltat împotriva unei dictaturi structuri. argumentația uh, uh, potrivit căreia uh, opoziția nu are, are întotdeauna dreptate este cunoscută. Trebuie să spun un lucru cât se poate de clar guvernul maghiar și eu uh, nu suntem eurosceptici. În general, nu suntem sceptici. Uh, e o chestiune care ține de fire, de natură. Suntem uh, mai degrabă optimiști, credem în idei, de asemenea, credem în unitatea europeană, credem în cooperarea pe plan european. Și eu fac parte din generația în care bunicii au spus că dacă nu există uh, cooperare europeană, dacă nu există înțelegere în Europa mai devreme sau mai târziu, ziul vor izbucni războaiele. Și asta o spunem serios ca un popor care a suferit în timpul războiului. De aceea suntem pentru cooperare și pentru uh, o idee europeană. În același timp vreau să spun cât se poate declar că am apreciat foarte mult munca dumneavoastră. Provin dintr-o comunitate din Ungaria a cărei slogan este și de aceea uh, nu am urmat uh, Biserica Catolică și anume că uh, lucrurile trebuie să fie reformate întotdeauna. Criticile dumneavoastră sunt cât se poate de importante pentru Uniunea Europeană pentru că așa cum trebuie să reformăm biserica, trebuie să reformăm și Uniunea Europeană. Pentru aceasta uh, trebuie să avem și critici pentru care vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru susținerea în acest sens. Acum, cu privire la Constituție. În primul rând, vreau să spun răspicat faptul că Uniunea Europeană respectă identitatea constituțională a statelor membre și identitatea națională a acestora. Acest lucru este prevăzut în uh, Tratatul de înființare a Uniunii, de Constituție a Uniunii Europene și în hotărârile Curții de Justiție uh, de la Luxemburg, Luxemburg care întăresc uh, această idee. De aceea ungurii sunt cei care își elaborează propria Constituție. Constituția maghiară apără viața, familia, demnitatea uh, umană și națiunea. Aceasta este un mod de a gândi care este susținut de milioane de oameni în Europa. În Uniunea Europeană există oameni care uh, critică nu Constituția maghiară, ci există unii care consideră că familia, viața, demnitatea umană sunt importante și suntem mândri că există milioane de oameni în Europa care sunt de acord cu noi și care consideră, uh, consideră Constituția maghiară drept un succes. Și în final, pentru a evita neînțelegerile, pentru că deseori v-ați referit la raportul Comisiei de la Veneția, aș vrea să vă citesc uh, trei uh, fraze din acest raport S-a adoptat o nouă legislație de bază care corespunde așteptărilor Consiliului Europei cu privire la Constituții. Comisia de la Veneția salută în mod deosebit faptul că acest lucru uh, instituie o ordine constituțională că statul de drept, democrația sunt drepturile fundamentale. S-au făcut eforturi pentru ca legislația fundamentală să fie în paralel să fie în conformitate cu cartea Drepturilor Omului și cu hotărârile uh, curții uh, CEDO. Aș putea deci să spun că e vorba de o Constituție democratică uh, europeană modernă și în ceea ce privește detaliile, uh, maghiarii vor uh, hotărâ, așa cum acest lucru este consfințit în tratate, și dispozițiile vor fi uh, elaborate. Vă mulțumesc că, uh, că uh, sunt mulți care ne-au susținut. Vreau să repet, a fost o plăcere să lucrez și să colaborez cu dumneavoastră, nu numai pentru că ne-a susținut, trebuie să-i spun domnului Zvoboda că este o mare plăcere să Uh, discut cu dumneavoastră, am fost uh, criticați uh, mult, însă am avut și posibilitatea să cunosc mulți eurodeputați și vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră, vă urez mult succes și vă rog să susțineți președinția poloneză, așa cum a susținut și președinția ungară. Vă mulțumesc domnule prim-ministru, pentru că ați prezentat activitatea președinției ungare și comentariile pe care tocmai le-ați făcut. Aș dori să subliniez faptul că președinția ungară a fost deosebit de prietenoasă cu uh, Parlamentul uh, European. Ea a adoptat uh, regulile de conduită între Parlamentul European și Comisie, iar Uh, și în legătură cu cadrul financiar multianual. Exact asta am vizat. Sperăm că următoarele președinții se vor angaja la fel, uh, cea poloneză, Uh, cea daneză, cea irlandeză, care vor urma cele făcute de președinția ungară. Aceste acțiuni sunt favorabile pentru discuțiile uh, viitoare cu privire la cadrul financiar multianual. Vreau să vă mulțumesc, domnule prim-ministru, vreau să mulțumesc vicepreședintelui uh, Comisiei, domnul Șefcovici și tuturor colegilor mei. Vă mulțumesc! Deci, practic, Domnul s-a dus la pipi. Vamos a continuar. Vom continua. Vom continua dezbaterea noastră. Dacă putem să încheiem mai rapid uh, felicitările și saluturile între membrii. Așadar, următorul punct pe ordinea de zi este unul extrem de important, raportul doamnei Corin Lepage privind